Uh, let me open this meeting. Dați-mi voie. Haideți să începem reuniunea noastră. Urăm uh, bun venit tuturor. Știți că avem trei uh, alte săli unde se pot uh, asculta discuțiile noastre pentru că din păcate există probleme de, uh, cu hemiciclul, în structura hemiciclului, așa încât am putut rezolva problema doar prin ocuparea mai multor săli din uh, Parlament și de asemenea la Comitetul Regiunilor. În primul rând uh, doresc să vă urez bun venit tuturor celor care ați venit aici la Bruxelles pentru acest uh, eveniment al Zilei Ușilor Deschise. Știm, uh, proveniți din orașe, sate, regiuni, ați venit aici pentru a participa la dialog, uh, să ne punem în comun ideile, preocupările. Aș dori să urez bun venit uh, din inimă, mai ales președintelui Parlamentului European, domnul Martin Schulz, președintelui Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, apoi doamna Eleni Mavru, care reprezintă aici uh, Ministerul de Interne și președinția Republicii Cipru, domnului Ramon Luis Varcar Sersiso, președintele Comitetului Regiunilor și domnul Johannes Han, comisar pentru politica regională. Eu mă numesc Danuta Hübner, pentru cei care nu mă cunosc, și sunt președintă a Comitetului, Comisiei pentru Politici Regionale din Parlamentul European. Aș dori de asemenea să uh, vă aduc la cunoștință câteva informații tehnice înainte să începem dezbaterea, informații care au legătură cu funcționarea cât mai uh, bună a reuniunii noastre. Aș dori să vă informez că reuniunea se transmite în direct pe internet și, de asemenea, uh, e acoperită de serviciile Europe by Satellite, deci prin satelit, și aș spune câteva cuvinte colegilor care se află în sala Jean 4Q1. Pot, ei pot găsi un chestionar pe masă pentru a adresa întrebări invitaților noștri. De asemenea, e posibil să adresați aceste întrebări prin Twitter, utilizând hashtag EU Open Days. Și acum, dragi colegi, dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu motivul pentru care ne aflăm aici. Cu această sesiune noi deschidem cea de-a 10-a ediție a zilelor Uh, ușilor deschise 2012 uh, și aș dori să vă spun de asemenea că probabil cu toții uh, avem același sentiment și anume că e un moment critic, trebuie să ne întâlnim, ne întâlnim într-o epocă în care predomină pesimismul și într-un asemenea moment cred că e foarte de folos să ne uităm ce s-a întâmplat până acum și să vedem că integrarea europeană a dat Uh, rezultate excepționale de la începutul său și până acum și a impulsionat de asemenea piața uh, unică, dar și politica de coeziune și acestea au reprezentat uh, instrumente foarte puternice pentru convergență în Europa. Um, din păcate, criza a încetinit acest proces și ne-a arătat că diferențele prea mari și lipsa de convergență structurală afectează Europa. Deci trebuie să dăm un nou avânt și trebuie să spunem un lucru foarte clar, că toți uh, facem parte din aceeași Europa și că Europa nu este doar suma mai multor părți, și anume regiuni și orașe independente, uh, ci o mai mare convergență între toate acestea este esențială și că economiile mai slabe trebuie să înceapă să tragă beneficii din a se afla în același cadru cu economii puternice și că uh, trebuie ca toți să aibă beneficii din redresare. Și cei care se ocupă de politica de coeziune știu că mai multă convergență și o mai bună utilizare a interdependențelor teritoriale pot deveni din nou instrumente puternice pentru creșterea în Europa. Restaurarea, redresarea finanțelor publice într-un mod uh, uh sustenabil, accelerarea reformelor sistemice și uh, investiții bine țintite atât publice și private pentru creștere, locuri de muncă și competitivitate, toate acestea sunt esențiale. Și uh, pentru bugetul 2014-2020, din păcate, ar, se prevede că se vor amâna investițiile în creștere. Deci noi trebuie să spunem foarte clar că trebuie să decidem de urgență uh, ca uh, Europa să dispună de un buget decent. Și acum invit uh, oaspeții noștri de onoare și încep cu domnul Martin Schulz, președinte al Parlamentului European. Vă rog, aveți cuvântul, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, doamne președinte. Domnule președinte Van Rompuy, dragă Herman, doamna ministru Mavru, stimate domnule comisar, stimate domnule președinte Sel Siso, stimate domnule președinte, dragă Danuta și doamnelor și domnilor. Mă bucur să vă văd, să vă revăd aici în uh, Parlamentul European. Dumneavoastră participați la uh, a 10-a săptămână europeană a regiunilor și orașelor. regiunea, regiunile și orașele noastre se află în, uh, confruntate cu mari provocări, cea mai importantă dintre ele fiind uh, austeritatea uh, economico-financiară. Austeritatea în condițiile în care trebuie totuși satisfăcute niște nevoi de bază ale cetățenilor. Nevoie de bază cum ar fi locurile de muncă, spațiu locativ, școli bune și spitale decente, apă curată, Uh, mijloace de transport uh, sigure uh, și de încredere și aprovizionarea cu energie. În vremuri de restriște, aceste impulsuri de creștere sunt, de fapt, domeniile în care trebuie să investim mai mult și nu să reducem cheltuieli. Și tocmai de aceea orașele Uniunii Europene au nevoie de uh, bani europeni mai mult decât oricând, pentru că pentru că uh, tocmai aici se află instrumentarul uh, creării de locuri de muncă în Europa. Doamnelor și domnilor, noi, membrii Parlamentului European, în prezent desfășurăm o luptă uh, acerbă cu uh, Consiliul European pentru a uh, da Europei un cadru financiar multianual rațional pentru perioada 2014-2020. Un lucru însă este clar. Bugetul Uniunii Europene nu este un sac de bani uh, destinat Bruxellesului, care este risipit la Bruxelles. Nu. Bugetul Uniunii Europene trebuie să fie un buget, uh, un sac de bani care să fie al europenilor, care să fie cheltuit uh, la, în orașele și în regiunile din Uniunea Europeană. Doar așa se poate realiza complementaritatea bugetului Uniunii Europene față de bugetele naționale, care sunt deja foarte mult grevate de această uh, presiune a austerității. Iată cum poate fi această austeritate uh, completată și contrabalansată uh, prin fondurile europene. O înghețare sau a chiar reducere a fondurilor europene, așa cum se discută, poate că este populară sau poate sună bine pentru aceia care solicită astfel de reduceri bugetare. Dar uh, pot să vă spun, uh, din punct de vedere al Parlamentului, multe din aceste reduceri sunt neraționale. Pentru că să faci economie în, la bugetul Uniunii Europene înseamnă să faci economie la cel mai important uh, instrument de stimulare a economiei în Uniunea Europene. Asta în condițiile în care explodează cifrele de șomaj, uh, ultima cifră este de 25,5 milioane de șomeri în Uniunea Europeană, în aceste uh, condiții de recesiune, Uniunea Europeană are nevoie de locuri de muncă. Și în primul rând locuri de muncă. Tocmai de aceea, încă de la începutul negocierilor care acum sunt pe uh, linia de finish, am Uh, conturat, ne-am conturat cu o poziție foarte clară. Am spus nu împotriva tuturor planurilor de distrugere a Europei prin austeritate excesivă și am spus da solidarității și investițiilor uh, țintite uh, care să asigure creșterea economică și a locurilor de muncă, cât și inovarea și cercetarea. Cu câteva zile în urmă, am participat împreună cu președintele Barroso la o întâlnire a prietenilor coeziunii uh, în Republica Cehă. Și um, cu cele 15 țări participante am căzut de acord că uh, trebuie ca creșterea uh, economică, competitivitatea să fie și pe viitor un obiectiv uh, major al nostru. Acest loc îl, reuș, uh, îl reușim și realizăm mai, cel mai bine printr-o coeziune uh, reală la nivel european. Încă o dată, nu vrem o abordare dogmatică de tip top-down, nu vrem să ne ținem în mod rigid, să ținem în mod rigid la anumite procente sau cifre fixe. Vrem mai degrabă o dezbatere deschisă cu privire la uh, politicile care ar trebui finanțate prioritar pentru ca acest lucru să se întâmple, pentru ca politica de coeziune să fie uh, regândită, Parlamentul uh, a făcut deja unele consta uh, constatări și și-a controlat poziția în uh, liniile de negociere cu uh, Consiliul. Sigur că există priorități diferite, rezistența față de condiționalitatea macroeconomică, uh, asigurarea unui, unor fonduri uh, structurale minime pentru pentru diferite uh, proiecte, Fondul European Social și așa mai departe. Acum, ce sens are să reduci fondurile europene cu sute de miliarde? Am citit în presă recent că există un stat membru care vrea chiar o reducere de 200 de miliarde. Uh, pe următorul cadru financiar multianual. Acum, ce înseamnă acest lucru? Dumneavoastră știți cel mai bine, uh, proiecte regionale mult mai puține, mai puțină dezvoltare rurală la dumneavoastră acasă, mai puțin studenți Erasmus, înseamnă că din tot ce am avut noi proiecte de succes, vom avea tot mai puține. Nu poți să obții un pătrat dintr-un cerc doar prin uh, decuparea unor segmente de cerc, de aici, de acolo. Nu se poate ca fiecare an să elaborăm linii de orientare și linii directoare noi pentru uh, Uniunea Europeană. Da? Eh, pe vremuri aveam strategia de la Lisabona, ave, azi avem strategia UE 2020, eh, avem o serie de proiecte eh, speciale de la ITER, un proiect de cercetare fundamentale, până la proiectul Galileo, <laughs> dar în același timp nu vrem să ne atingem nici de subvențiile în agricultură și totuși trebuie să reducem cheltuielile. Deci eu vă spun încă de acum că primele care vor suferi vor fi politicile de coeziune. Și atunci când faci economie la politica de coeziune, atunci practic uh, faci rabat de la însăși uh, viabilitatea Uniunii Europene pe viitor. deja ă, peste 10 miliarde de euro n-au putut fi plătite pe 2011. În 2012, deja în septembrie, au fost epuizate fondurile de coeziune solicitate. Deci, cu bugetul pe care ne-l propun acum șefii de guvern și de stat, deci cu recomandarea pe care ne-o fac uh, ei, Uniunea Europeană putem spune încă de acum că nu va fi în stare să plătească nici măcar acele măsuri care au fost deja stabilite și decise de statele membre. Da? Pentru că vă spun, aceste măsuri nu sunt uh, uh, și aceste recomandări nu sunt făcute nici de Parlamentul European, nici de Comisia Europeană, ci de Consiliul European. Și Consiliul European uh, refuză să pună la dispoziție acele, acele sume pe care însă statele, însăși statele membre le-au uh, hotărât. Deci nu poți să apropi cu stânga ceea ce interziști cu dreapta. Asta nu este uh, nici de cum dovada unei politici uh, responsabile. Și tocmai de aceea Parlamentul European este dispus să lupte uh, și să lupte cu toate forțele care stau la dispoziție pentru acest nou buget. Bu acum peste 10 ani, între 93 și 99, bugetul Uniunii Europene constituia 1,8% din PIB-ul european. Din 2000 încoace, Uniunea, eh, bugetul Uniunii Europene s-a redus la 1,06% din produsul intern brut al Uniunii Europene. Deci, eh, iată că suntem un parlament foarte economisitor. Și acum se cere să mai facem o reducere până la 1, 1%. Dar, dar acest 1% ar însemna o reducere a bugetului de 15%. Care vor fi aceste 15% eh, nerealizate? Eh, e bine, acest lucru Consiliul nu le spune. Trebuie să ne fie foarte clar, doamnelor și domnilor, că un buget de austeritate uh, ciopărțit în mod irațional nu conduce la creșterea economică a Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană are nevoie de competitivitate și de creștere. Și de aceea solicităm un buget al Uniunii Europene echilibrat. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană, regiunile și orașele sunt parteneri în același demers de a găsi o cale de ieșire din criză. Noi, asemenea dumneavoastră, asemenea membrilor Consiliului European și Comisiei Europene, noi toți suntem în slujba cetățenilor europeni. Acest uh, statut ne solicită să fim solidari cu cetățenii europeni și reclamă contracararea forțelor centrifugale care se manifestă momentan în Europa. Vorbim aici uh, de o Europa care deja este divizată între nord contra sud, est contra vest, uh, sărac contra uh, prosper, dar trebuie să vă spun că ori câștigăm cu toții, ori vom pierde cu toții. Putem fi puternici doar dacă colaborăm. Eu vă doresc uh, consultări de succes și vreau să mulțumesc uh, în mod explicit pentru invitația pe care mi-ați lansat-o, pentru prilejul pe care mi l-ați dat să vă spun aceste cuvinte. Dar, în același timp, vreau să mulțumesc și lui Herman van Rompuy pentru faptul că în prezența președintelui Cons- uh, Consiliului European, trebuie să constat că nu el, este, nu el face obiectul criticilor mele, pentru că Herman Van Rompuy este un partener de dialog extrem de deschis în Uniunea Europeană, ci sunt uh, guvernele statelor membre pe care, de fapt, eu le-am criticat. Același lucru, de altfel, este valabil și pentru uh, Comisia Europeană și Uh, nu în ultimul rând pentru reprezentanții uh, președinției cipriote care fac treabă excelentă în vremuri foarte dificile. Și faptul că Danuta Hübner face treabă excelentă, asta se cunoaște deja de mult, iar uh, faptul că președintele acestui eveniment este spaniol, Uh, trebuie deja să ne fie o garanție și un semn că, într-adevăr, vom găsi soluțiile ieșirii împreună din această perioadă dificilă. Vă mulțumesc! Uh, President, thank you. Mulțumesc, uh, domnule președinte al Parlamentului European, pentru cuvintele adresate și pentru că sunteți alături de noi. Acum uh, invit președintele Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, la cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Comitetului Regiunilor, domnul Valcarcel. Domnul uh, președinte, doamna președinte a Comisiei Regii de la Parlamentul European, doamna Hubner, domnul, doamna ministru Mavru, ministru de interne a Ciprului, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere pentru mine să fiu astăzi în fața dumneavoastră la deschiderea acestor porți deschise, pentru că este evenimentul cel mai mare din Europa la nivel regional pentru dezvoltare regională și are 6.000 de participanți care sunt așteptați în peste 100 de seminare aici la Bruxelles, în legăt- și de asemenea în jur de 400 de evenimente organizate în Europa. Este un eveniment unic pentru uh, cei la nivel local pentru a face un schimb de experiențe. E vorba de regiuni și orașe care conduc la noi inovări. Dumneavoastră aveți experiența de primă mână în ceea ce se poate face, iar partajarea acestei experiențe este esențială. Știu foarte bine cât de angajați sunteți uh, față de provocările cu care se confruntă cetățenii europeni, în special cele derivate de pe urma crizei economice care, uh, la care asistăm în fiecare zi. De asemenea, rolul dumneavoastră pentru o conștientizare clară a opiniei publice, acesta este crucial pentru a avea succes. Printre lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei crize economice se află și cea a interdependenței. O interdependență nu doar între statele noastre, ci și la nivel intern între diversele ierarhii uh, guvernamentale și de acțiune publică. Și nu mă refer aici doar la durabilitatea finanțelor publice, ci și la legătura între nivelul regional, național și european și a politicilor, în special politica de creștere economică și de locuri de muncă. Cu toții avem un obiectiv major, foarte clar, și anume ca Europa să rămână în continuare un continent atractiv în care să poți lucra și trăi, în care să fii creator și să-ți poți asigura viitorul. Și pentru aceasta e nevoie de o creștere durabilă de calitate și, de asemenea, un mediu de um, justiție și coeziune. Încă din 2008, Europa s-a confruntat cu mai multe crize, cea bancară și a datoriei suverane, care are legătură și cu o criză economică și socială. Aceasta ar fi, ar, ar fi putut avea efecte uh, foarte puternice, mai mari decât cele la care asistăm acum și știm foarte bine că în anumite țări criza a lovit foarte tare. Însă în general, aceste efecte au fost, uh, um, n-au ajuns la maxim, tocmai pentru că autoritățile publice au reușit să intervină. Au ajutat băncile, au dus la o reglementare mai bună acestora, au ajutat lucrătorii să treacă peste perioadele de tensiuni, deci pe scurt au reușit să absoarbă o parte a acestui șoc al crizei și aceasta, bineînțeles, a provocat uh, multe controverse, bineînțeles că sarcina nu s-a terminat, însă toate acestea au făcut ca uh, noi, practic, să scăpăm de un adevărat dezastru. Și în acest context, aș putea să vă spun că consolidarea fiscală nu este un obiectiv în sine, ci este o condiție absolut necesară pentru a asigura o creștere economică și locuri de muncă pentru ca această, aceste dinamice vicioase să-i se pună capăt. Pentru aceasta avem nevoie de o adevărată creștere economică și aceasta este situația cu care trebuie să se confrunte, confrunte multe țări în ziua de astăzi. Felul în care putem face față acestei consolidări trebuie să fie unul inteligent, social, pentru a restabili încrederea și pentru a crea condițiile necesare coeziunii și creșterii economice. Reformele structurale sunt uh, instrumentul cel mai important pe care îl avem la dispoziție. Multe țări vor să facă adevărate restructurări pentru a crește investițiile, pentru a crește ocuparea și creșterea economică. Am învățat acest lucru din trecut, așa cum a făcut Germania în urmă cu un deceniu și Suedia și Finlandia în urmă cu două decenii. Împreună putem face față crizei mai ușor decât separat. În Europa întreagă acum se iau măsuri foarte curajoase pentru a pune capăt uh, intereselor uh, naționale în toate domeniile, în domeniul uh, muncii, al investițiilor și așa mai departe. Echitatea socială poate fi obținută doar prin eforturi și prin sacrificii care sunt uh, partajate în mod egal. Aceasta ne ajută să învățăm unii de la alții, pentru că noi suntem acum foarte conștienți de faptul că eșecul sau succesul unei țări pot schimba rezultatul pentru noi toți. Și în același timp, pentru a putea asigura o creștere de acest fel, acest lucru putem face doar împreună la nivel european. Să vedem ce se întâmplă, de exemplu, cu piața comună și cu reușitele pe care le putem obține în acest domeniu printr-o mai mare integrare a energiei, a serviciilor și a pieței digitale. E vorba de un prim pachet de întărire a pieței comune care acum se dezbate la nivelul Consiliului și al Parlamentului. E vorba de calificările profesionale, de contabilitate și mai departe care sunt puse în comun. Comisia va propune un al doilea pachet de 12 acțiuni esențiale. Sau să vedem ce se întâmplă cu comerțul. E nevoie de o asigurare a unor condiții egale, pentru că comerțul internațional este esențial pentru creșterea economică. La ora actuală negociem un acorduri de liber schimb cu mai multe țări de exemplu, în domeniul mobilității și a formării. În ciuda șomajului foarte ridicat, există peste 2 milioane de locuri de muncă care nu sunt acoperite în Europa. Trebuie să facem mai mult pentru a face ceea ce Erasmus a făcut în învățământ. Și în domeniul finanțelor, aici Europa poate contribui, în primul rând, pentru a-și reglementa la nivel bugetar problemele și chiar dacă acesta reprezintă doar 1% din PIB-ul european, această cantitate este de un trilion de euro pe șapte ani și aceasta poate avea consecințe foarte mari. Investițiile la nivel internațional cu potențialul pe care îl are Europa, care altfel n-ar putea fi a, previzibil. Iată de ce ar trebui să se rezolve problema cadrului multianual financiar la summitul special al Consiliului European din noiembrie este o adevărată provocare de natură politică, pentru că e vorba de nevoia unei unanimități a tuturor state membre și de asemenea de consimțământul Parlamentului European. Aceasta se discută acum de peste un an la mai multe niveluri și divergențele existente se referă acum doar la o sumă care reprezintă mai puțin de 0,1% din PIB. E clar că stă în mâinile celor 27 de șefi de state și guverne să găsească în sfârșit un compromis pentru această sumă, care este mult mai mică decât sumele care au fost în joc uh, în alte negocieri pe care le-am avut. Avem nevoie de un acord asupra cadrului anual, mult, multianual financiar în noiembrie. Un eșec în acest domeniu ar însemna un eșec pentru ocupare și pentru creșterea economică. În afară de aceasta avem și BEI-ul, cea mai mare bancă de investiții multilaterală în lumea întreagă. Este foarte cunoscută de opinia publică în general, deși probabil că mulți dintre dumneavoastră știu că ea este parte în multe proiecte de infrastructură foarte mari. A fost acordată o creștere de 10 miliarde de euro de capacitate, crescând capacitatea de investiții de 60 de miliarde de euro pentru a susține noi investiții până la 180 de miliarde de euro. Și acum, în legătură cu rolul regiunilor, aceștia sunt actori economici foarte importanți. Cheltuielile sunt în jur de 800 de miliarde de euro anual pentru nivelul regiunilor. Acestea sunt cruciale pentru servicii publice, pentru investiții și pentru creștere. Regiunile sunt de asemenea cruciale pentru a implementa Agenda 2020 și pentru o utilizare eficientă a fondurilor de coeziune și structurale pentru a-și îmbunătăți potențialul economic. Bineînțeles, regulile comune europene se referă și la nivelul deficitelor naționale care pot afecta fondurile europene. Trebuie să se urmeze niște reguli europene pentru a asigura că regiunile sunt implicate la nivelul lor deciziilor și, de asemenea, în implementarea acestora. Regiunile trebuie să asigure că această consolidare fiscală se face ținând cont de o creștere economică. Autoritățile locale și regionale ar trebui să fie implicate pentru definirea programelor naționale de reformă pentru a da prioritate creșterii și ocupării. Și mai pot fi făcute multe în acest sens. Până la urmă ne-am luat angajamentul într-o acțiune comună la toate nivelurile de guvernare. E vorba de o guvernare multinivel pentru a face față unor provocări uh, multifacete, să zicem așa. Și acum, doamnelor și domnilor, în încheiere pot să vă spun că provocările sunt foarte mari și alegerile pe care trebuie să le facem de asemenea. Trebuie să facem o schimbare, pentru că altfel aceasta ne va fi impusă de, din altă parte. Și Trebuie să facem niște alegeri în funcție de viitorul nostru. Trebuie ca reducerile și impozitele să fie cinstite. Sacrificiile nu pot fi susținute doar de unii sau de o generație. Europa are nevoie de o mai mare creștere economică structurată și împreună putem face acest lucru. Dar, bineînțeles, pentru reformă e nevoie și de timp pentru a vedea roadele. Trebuie să arătăm cetățenilor noștri și să le explicăm de fiecare dată tot ce facem. Trebuie să-i convingem cu argumente solide, cu fapte și cu rezultate concrete pozitive. Iată de ce, doamnelor și domnilor, avem nevoie de un limbaj pozitiv asupra Europei, pentru că, gata, avem de ajunse critici și negativism, avem destulă neîncredere, avem nevoie de un nou limbaj al speranței, pentru că aceasta este singura care poate prefigura schimbarea. Am făcut acest lucru în trecut și noi trebuie să fim stăpânii viitorului nostru. Vă mulțumesc! As president of the European Commission is... Mulțumim. Deoarece președintele Comisiei Europene nu poate fi alături de noi, a transmis un mesaj video. Va fi interesant să vedem dacă putem să-l avem la dispoziție, dacă putem să-l transmitem, să ne spună tehnicienii dacă se poate transmite. Da. Doamnelor și domnilor, domnul uh, Barroso, dragi prieteni, regret că nu pot fi alături de dumneavoastră astăzi pentru cea de-a 10-a ediție a uh, Zilelor Ușilor Deschise, uh, dar țineam să mă adresez dumneavoastră prin intermediul acestui mesaj video aceste zile ale ușilor deschise s-au impus ca fiind un eveniment major al politicii regionale, o platformă indispensabilă de dezbateri privitoare la rolul politicii de coeziune în strategia noastră pentru a ieși din criză și pentru a planifica creșterea economică de mâine. Toți eh, noi de aici suntem lideri în domeniul politic, în domeniul social, eh, suntem întreprinzători și știm cu toții ce înseamnă eh, să conduci. Asta înseamnă a stârni încrederea în capacitatea noastră de a face ca din această criză Europa să iasă întărită și mai unită. De aceea mă bucură că atâtea persoane participă și aș dori să semnalez faptul că președintele Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, precum și președintele Parlamentului European, domnul Martin Schulz, se pot asocia Comisiei în acest eveniment pe care în fiecare an Comisia Europeană îl organizează, de asemenea în parteneriat cu Comitetul Regiunilor. Și cred că astăzi mai mult ca niciodată e important să arătăm că diferitele instituții ale Uniunii Europene uh, conlucrează pentru o politică de coeziune, pentru o politică regională, pentru investiții în creșterea în Europa. Deoarece e foarte important să avem acest nivel de încredere între noi. Pentru că, într-adevăr, încrederea este un element cheie al creșterii economice. Dar acestea nu sunt lucruri care se decretează. Trebuie ca noi să creăm condițiile ca ele să se reinstaureze, având politici care să genereze o creștere durabilă și echitabilă. Eh, noi cunoaștem foarte bine aceste politici, pentru că ele constituie un adevărat triptic care ne arată direcția pentru acțiunea noastră, consolidare bugetară, reforme structurale și investiții bine țintite. Și menținând această direcție și doar astfel vom putea reuși să ieșim întăriți din această criză. Economia europeană rămâne una fragilă veștile de pe frontul creșterii economice și al uh, ocupării nu sunt foarte bune. Coeziunea socială este pusă sub semnul întrebării. În anumite regiuni ale Europei constatăm că există o situație cu adevărat dramatică în ce privește emergența socială cu uh, creșterea sărăciei și trebuie să recunoaștem aceste realități. Însă, Eh, confruntați cu această situație, ar fi o eroare fundamentală să ne reîntoarcem la vechile obiceiuri care tocmai ele ne-au adus în această situație, cu o îndatorare excesivă sau prin lipsa unor reforme care pot crea competitivitatea, care la rândul ei poate garanta progresul economic și social motiv pentru care acum e momentul să, ca noi să tragem toate lecțiile, toate învățămintele din această situație, să nu, să nu repetăm greșelile trecutului și acum trebuie să acționăm împreună, cu coerență și cu hotărâre, eh, cu reforme, dar și cu justiție socială, cu eh, spirit de responsabilitate, dar și cu spirit de solidaritate în eh, Europa noi avem o agendă pentru creșterea economică, avem așa numita strategie Europa 2020, care uh, stabilește direcția pentru a moderniza și păstra economia socială de piață în Europa. Acesta este obiectivul nostru. Uh, unii cred că modelul social european e mort și îngropat. Eu nu sunt de acord. Avem nevoie să consolidăm această economie socială de piață. Dar întrebarea este cum să o adaptăm unei situații care este mult mai grea Eh, decât în trecut, mai ales pe plan internațional, cu o concurență care este mult mai dificilă. Și aici eh, trebuie să utilizăm instrumentele pe care le avem noi la dispoziție. Un instrument ar fi bugetul european. Ambiția Comisiei e ca viitorul buget să fie un buget de investiții în creștere, investiții pentru ocupare și pentru inovare. Și știm că o politică de coeziune este mai necesară decât oricând în această epocă de constrângeri bugetare. Adevărul este că fără această politică de coeziune, multe din statele noastre membre, tocmai din cauza constrângerilor bugetare, nu vor fi în stare să respecte așteptările cetățenilor noștri. Fondurile structurale sunt, în același timp, o expresie concretă a solidarității europene și un motor important al redresării și al convergenței economice. Fondurile europene nu se referă doar la țările așa numite beneficiare. Sunt importante de asemenea și pentru țările care își aduc o contribuție mai importantă la bugetul european. Deci, toate astea sunt în interesul creșterii în întreaga Europa. Și de la începutul crizei, Comisia, în parteneriat cu statele membre, a făcut tot ce stătea în putință pentru ca fondurile europene să fie afectate rapid acolo unde sunt cel mai necesare. Și datorită acestor măsuri și mai ales a unei creșteri a ratei de cofinanțare de către Uniunea Europeană în nouă state membre și datorită a unui uh, nivel suplimentar de ajutare pentru țările cele mai afectate de criză. E vorba de 14,5 miliarde de euro suplimentare care au fost deja injectate în economia europeană. Uh, am reafectat de asemenea utilizarea fondurilor uh, unor proiecte mai puțin performante sau mai puțin prioritare spre o susținere mai bine țintită către niște investiții care să genereze creștere. De exemplu, în sectoarele cercetării, dezvoltării, inovării, sau în susținerea acordată IMM-urilor. Între 2009 și 2012, aproximativ 20 de miliarde de euro au fost astfel reprogramate pentru a răspunde uh, necesităților cele mai presante. Și în cursul acestui an, în statele membre cele mai afectate de șomajul tinerilor, am putut să deblocăm 10,4 miliarde de euro din fondurile structurale pentru a veni în ajutorul tinerilor în șomaj și pentru a ne susține IMM-urile. Acum noi trebuie să continuăm uh, pe această direcție. Bugetul este instrumentul prin excelență pentru a susține investițiile în agenda noastră de creștere Europa 2020, iar politica de coeziune reprezintă unul din principalele instrumente financiare ale unui buget pentru creștere economică. Dar atenție, să nu creăm niște opoziții false, punând pe de o parte coeziunea, iar competitivitatea de cealaltă parte. Coeziunea e un instrument pentru a consolida competitivitatea. Este un instrument pentru a consolida creșterea economică. Politica de coeziune poate, într-adevăr, să facă diferența în viața regiunilor noastre, a orașelor noastre, a satelor noastre, dacă această politică de coeziune e pus într-adevăr în legătură cu creșterea. Dacă ea sporește capacitatea regiunilor noastre să răspundă mizelor actuale, provocărilor actuale și dacă contribuie la crearea de locuri de muncă, de exemplu. Noi acum intrăm în miezul negocierilor pe viitorul buget al Uniunii și fac apel la toate forțele pro-europene să se unească pentru a da europenilor bugetul pe care îl merită. E în joc credibilitatea noastră și știu că pot conta pe dumneavoastră. Și mai ales fac apel la liderii regiunilor, pentru ca vocile lor să fie ascultate în capitalele noastre. Sigur, putem să avem, ace- să avem această dezbatere la Bruxelles sau la Strasbourg, în cadrul instituțiilor europene, însă este foarte important să avem câștig de cauză în dezbaterea în societățile noastre, în statele membre pentru ca o serie de idei false să poată fi date deoparte. De exemplu, ideea asta eh, care spune că bugetul european este doar pentru Bruxelles, doar pentru instituții. Nu, e un buget pentru investiții în regiunile noastre și de aceea noi trebuie să câștigăm această dezbatere democratică pentru că ă, Europa este democratică și Europa procedează în acest fel. Explică de ce există într-adevăr o valoare adăugată în investițiile care pot fi făcute în Europa, mai ales prin intermediul politicii de coeziune și prin intermediul politicii regionale. Și eu știu că pot conta pe dumneavoastră și vă urez succes în ă, activitățile dumneavoastră și haideți să rămânem în contact, să rămânem împreună ca să facem tot ce putem pentru a garanta uh, succesul necesar politicii de coeziune, politicii regionale și Europei noastre, pentru mai multă justiție socială, mai multă prosperitate pentru concetățenii noștri. Mulțumesc pentru atenție! And the last uh, word goes to the president. Și acum, în numele președinției, are cuvântul doamna ministru Eleni Mavru, eh, ministrul al internelor din Republica Cipru. Domnilor și domnilor, dragi prieteni, permiteți-mi să-i felicit mai întâi pe organizatori pentru acest eveniment eh, atât de important. Este un exemplu al sinergiei care poate fi mobilizată atunci când e vorba de organizarea unor întâlniri care interesează toate statele membre. Președinția cipriotă se este angajată să contribuie la o Europa mai bună, la o Europa mai aproape de cetățeni, o Europa orientată spre dezvoltare și creștere. Sigur că pentru asta este nevoie de o viziune, de disciplină, dar este nevoie și de idei viabile în același timp cu întărirea coeziunii sociale și teritoriale. Acestea toate trebuie să ne ghideze în eforturile noastre. Cadrul financiar multianual 2014-2020 este o prioritate zero pe agenda politică a președinției cipriote. Încheierea cu succes a negocierilor și uh, încheierea unui acord înainte de uh, sfârșitul anului Um, este așadar uh, țelul nostru. E important ca acest cadru financiar multianual să uh, ofere un instrumentar suficient pentru ieșirea din situația de criză și pentru stabilizarea economiei europene, fără a pune uh, obstacole în calea dezvoltării și creșterii europene. Asta inclusiv în lumina celor observate de domnul președinte al Parlamentului European. Este important ca economia Uniunii Europene să se relanseze pe o cale de creștere. Pentru asta este nevoie de un buget uh, al Uniunii Europene care să fie rațional și echitabil. Sigur că președinția, ca un, ca un mediator, încearcă să aducă la aceeași masă a negocierilor părțile uh, Uh, opuse și pentru a se găsi o soluție care convine tuturor părților implicate. În această perioadă de dificilă și plină de incertitudini, obiectivul nostru este să reflectăm realitatea și în acest context, uh, sigur, uh, calitatea alocării și cheltuierii banilor trebuie să fie un criteriu Uh, de maximă uh, valoare pentru a ne asigura că ceea ce vom finanța într-adevăr va aduce uh, și va fi de valoare adăugată. Domnul președinte Rompoy a menționat deja unele dintre aceste priorități. Criza economică actuală este și un prelej de reflectare asupra modului în care regiunile și orașele din Uniunea Europeană ar putea stimula creșterea economică și creșterea locurilor de muncă. În cadrul uh, politicii de coeziune, rol, rolul pe care și trebuie să-l și-l asume regiunile și orașele Uniunii Europene este unul foarte important, pentru că noua politică de coeziune prevede stimularea, impulsionarea creșterii numărului de locuri de muncă. Dar să nu uităm că principalul obiectiv al politicii de coeziune este să reducă disparitățile economice, sociale și teritoriale care există între regiunile, dar și statele membre ale Uniunii Europene și care pe perioade, într-o perioadă de criză se pot chiar intensifica. Această politică de coeziune este cea mai importantă demonstrație de uh, solidaritate la nivel european și trebuie ca și în viitor să apropie mai mult cetățenii europeni pe toate planurile. Politica de coeziune țintește o creștere a competitivității regiunilor europene, încercând să evidențieze avantajele de competitivitate ale fiecarei regiuni în parte, și încercând uh, să transforme diversitatea teritorială într-un set de avantaje specifice teritoriale. Diversitatea teritorială trebuie așadar să devină o virtute, un avantaj. Sigur că acest lucru uh, trebuie uh, și se poate realiza doar ținând cont de specificul regional teritorial. Una din principalele priorități ale președinției ciprote este succesul acestui dosar al politicii de coeziune. Tocmai de aceea am susținut noul pachet și munca cea mai grea a fost deja depusă. Ne așteptăm ca la următorul summit să cădem Eh, de acord. Iar la Consiliul de Afaceri Generale din noiembrie și apoi la Consiliul European din eh, decembrie sperăm să putem cădea de acord asupra tuturor aspectelor de eh, legiferare în acest domeniu. Au fost deja inițiate negocierile tripartite cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European și președinția are ca scop realizarea unui consens în ce privește toate chestiunile care um, până la urmă garantează certitudinea cu privire la acest uh, nou cadru financiar multianual. Doamnelor și domnilor, regiunile joacă un rol fundamental în um, atingerea obiectivelor strategice pentru Uniunea Europeană. De prea multe ori uh, abordările centralizate din statele membre au eșuat în a realiza aceste deziderate. Este nevoie ca în politicile eh, europene și naționale să fie eh, valorificate mai mult eh, experiențele realizate la nivel local și regional. Asta înseamnă că trebuie, pe lângă autoritățile naționale, să fie implicate în conturarea politicilor noi și cele la nivel regional și local, care să coopereze între ele, care să coopereze în cadrul uh, parteneriatelor public-private. De aceea, trebuie să acordăm atenția cuvenită uh, planificării, executării, monitorizării și supravegherii la toate aceste niveluri a diferitelor uh, proiecte pentru ca uh, în 2020, într-adevăr, să avem o economie inteligentă și inclusivă în toată Uniunea Europeană. Pentru asta, sigur, autoritățile uh, publice locale trebuie să aibă un instrumentar specific și în cadrul unui unui cadru de reglementare general uh, trebuie ca autoritățile la nivel local și regional să aibă competențe uh, clare și concrete în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor și măsurilor de realizare a uh, strategiei UE 2020. Trebuie așadar să trecem la o abordare de tip bottom-up, de jos în sus, și acum cred că este cel mai bun prilej să revizuim diferitele programe de dezvoltare economică, în special cele de la nivel local, să discutăm care sunt structurile care ar trebui să însoțească aceste programe. Sigur, acum trebuie să ținem cont și de faptul că diferitele că regiunile și orașele diferă foarte mult în ce privește potențialul lor de dezvoltare economică și trebuie să ne țintim uh, eforturile în această direcție. Trebuie să simplificăm uh, politicile și cerințele uh, legislative care vizează politica de coeziune. Aș vrea să mai subliniez importanța rolului de cooperare între autoritățile locale și regionale din Europa. Până la urmă, această cooperare între regiuni este chiar o necesitate cooperarea dintre regiuni este un instrument foarte important al guvernanței uh, realizate la mai multe nivele și care contribuie la realizarea strategiei uh, UE 2020. În acest context, uh, evidențiez importanța coeziunii teritoriale în cadrul politicii generale de coeziune. Președinția cipriotă încearcă să se asigure ca acel cadru de reglementare care țintește coeziunea teritorială să se îmbunătățească și mai mult uh, sub raportul eficacității sale în viitor. Așadar, dialogul între noi și dialogul între cetățenii noștri, aceasta uh, este cerința momentului și prioritatea momentului. Doamnelor și domnilor, vă doresc succes în deliberele dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție dear colleagues, I was just... Mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Uh, uh, chiar dacă domnul Van Rompuy ar dori să mai stea uh, și să participe la un atelier la celălalt, uh, trebuie să-i scuzăm pe uh, unii din uh, vorbitorii noștri, cărora le mulțumim oricum pentru ilustra lor prezență în acest moment. Sorry. I think I would like to start the second... Și acum trecem la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre. Uh, și ar trebui, ar, este momentul Uh, să-i dăm cuvântul uh, lui Jack Davis, uh, pe care am rugat-o să modereze cel puțin prima parte a acestei a doua sesiuni. We now move. Mulțumesc. Trecem, așa cum a spus doamna Hübner, la dezbaterea cu privire la relansarea economică, politica de coeziune și strategia UE 2020, rolul regiunilor și orașelor. Am auzit deja de la primii vorbitori cât de important uh, este uh, regiunea europeană, cât de importante sunt uh, autoritățile la nivel local în Europa pentru a ne scoate din această situație prezentă. Chiar și motoul acestei a 10 -a întâlniri este regiunile și orașele europene chiar fac diferența. Sigur că vorbitorii noștri au uh, prezentat deja uh, principalele aspecte, uh, dar vreau să mai prezint și alți vorbitori pe Ramon Luis Vacarel Siso, președintele Comitetului Regiunii, Ioanes Han, comisar pentru politici regionale și Danute Hübner, pe care o cunoașteți, președinta Comisiei Regii. Uh, numele meu este Jackie Davis. Uh, sper că vom avea o sesiune interactivă cu multe întrebări și și mai multe răspunsuri, iar pentru aceia care ne urmăresc prin internet, uh, puteți să ne transmiteți întrebări și prin Twitter și dacă ne urmăriți din sala de asistență, putem să vă formulați uh, în scris întrebările și acestea ne vor fi transmise cu o întârziere de 10-15 minute. Iar aceia dintre dumneavoastră care stați în spate, în picioare uh, sau nu aveți microfon pentru intervențiile noastre, vă rog să veniți în față și să vă folosiți de un microfon din față. Și cu asta trec direct la subiect. Vreau să rog uh, pe fiecare din vorbitorii din uh, prezidiu să vă ex, uh, expună gândurile lor în maxim șapte minute și vă rog să vă țineți de timpul alocat. Vă rugăm să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră la modul concret rolul regiunilor în relaxarea economiei europene, în refacerea um, economiei și cum vedeți legătura cu politicile de coeziune. Uh, domnule comisar, veți să începeți dumneavoastră? Moderadora, estimada señora Hubner. Mulțumesc, uh, domnule moderator, uh, doamna Hubner, domnule Han, doamna, domnule președinte al Comitetului Regiunilor, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Ultimii ani au fost foarte importanți pentru noi, pentru agenda europeană. Pentru instituțiile Uniunii Europene acesta este un moment cheie pentru a vedea ce s-a întâmplat până acum, pentru a vedea care sunt propunerile politice și cele referitoare la finanțarea Uniunii Europene, dacă acestea sunt în funcție de nevoile europene la fața locului. Pentru regiunile și orașele europene, acestea sunt o ocazie de descoperi care sunt politicile care funcționează în alte părți, în alte regiuni, pentru a partaja experiențele politice și pentru a învăța unii de la alții. Deci, în felul acesta putem obține noi informații. Trăim acum momente esențiale pentru viitorul Europei și a regiunilor. Peste câteva săptămâni, s-a spus deja acum câteva clipe acest lucru, liderii Uniunii Europene vor lua hotărâri în legătură cu viitorul cadru multianual financiar al Uniunii. Am auzit uh, intervențiile președintelui Schulz, Van Rompuy și a doamnei ministru Mavru. Și aș vrea să le mulțumesc pentru prezența sa până acum câteva clipe aici la dezbaterea noastră. Asistența celor mai înalte autorități a UE această săptămână a orașelor și regiunilor înseamnă un singur lucru pentru noi și anume că cu toții recunoaștem că politica de coeziune este un adevărat instrument cheie pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020. Prin urmare, din partea Comitetului Regiunilor, sperăm ca deciziile care vor fi luate de șefii de stat și de guvern în următoarele săptămâni să țină cont de foaia de parcurs a Uniunii Europene care a fost acordată pentru a putea ajunge la o creștere economică și la o ocupare de calitate. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca între toți să stabilim principalele principii, și anume următoarele. În primul rând, investițiile trebuie să fie centrate pe proiecte care să favorizeze creșterea economică. În al doilea rând, trebuie să garantăm că fondurile europene vor da rezultate și pentru cetățeni. În al treilea rând, bugetul Uniunii trebuie să favorizeze coeziunea teritorială și să permită regiunilor și orașelor să aibă de câștigat de pe urma pieții interne. Știm cu toții că eșecul, atunci când e vorba de rezultate tangibile sau incongruența deciziilor în legătură cu viitorul buget comunitar, n-ar putea fi uh, de înțeles pentru autoritățile locale, regionale și nici pentru reprezentanții politice ai acestora și, bineînțeles, n-ar putea fi acceptate de cetățeni. Comitetul Regiunilor a fost foarte clar în acest sens. Avem nevoie de o Europa care să promoveze responsabilitatea și, în același timp, solidaritatea. Avem nevoie de o Europa care să creeze noi speranțe care să facă legătură între persoane și să investească în oameni. O Europa pregătită pentru viitor, competitivă, inovatoare și pregătită pentru a face față unei lumi interconectate în secolul 21. Iată de ce în cadrul actualelor negocieri în legătură cu viitorul bugetului comunitar, politica de coeziune trebuie să aibă acel rol de investiție cheie și acesta a fost scopul în care a fost creată. Regiunile trebuie să susțină creșterea și ocuparea. Doamnelor și domnilor, întrebarea care se pune este dacă avem sau nu o altă alternativă. Și, din punctul meu de vedere, răspunsul este foarte clar. Nu avem nicio altă alternativă pentru că dacă nu acordăm destulă importanță coeziunii economice, sociale și teritoriale, aceasta nu înseamnă decât să scădem potențialul regiunilor noastre pentru a putea depăși această criză. Mâine, Comitetul Regiunilor va adopta un aviz în legătură cu viitorul cadru financiar multianual. Încă o dată arătăm punctul nostru de vedere pentru un buget al Uniunii Europene care să fie credibil în primul rând și care să treacă de acel procent de 1% din PIB un buget care să aibă noi resurse proprii și care să aibă un efect multiplicator și să acorde destulă flexibilitate. Pentru că prioritățile politice trebuie să se schimbe în funcție de realitatea în continuă schimbare. De altfel, reducerea bugetului Uniunii Europene, care în proporție de 94% reprezintă un buget de investiții, ar însemna să punem capăt uh, primelor, uh, uh, primelor indicii de recuperare economică care au putut fi observate până acum. Politica de coeziune nu doar că a ajutat la creșterea competitivității în regiunilor noastre, în special în regiunile de convergență, ci mai mult a făcut ca regiunile cele mai competitive ale Uniunii să aibă de câștigat, pentru că excelența lor a crescut prin cooperarea cu alte teritorii. Știu că nu există soluții foarte ușoare pentru situația în care ne aflăm, însă un lucru e clar, orice fel de soluție trebuie să implice actorii locali și regionali, trebuie să țină cont de principiul de subsidiaritate și de proporționalitate care sunt es esențiale în acest sens. Noul acord pentru Europa, care a fost propus de președintele Comisiei, domnul Barroso, trebuie să țină cont de toate aceste principii. Și în încheierea intervenției mele, Aș vrea să spun că principala prioritate politică în cadrul mandatului meu de președinte al Comitetului Regiunilor ar fi ca strategia Europa 2020 să utilizeze fondurile Uniunii Europene într-un mod inteligent pentru a cheltui mai bine. Din partea Comitetului Regiunilor vom promova utilizarea eficientă a bugetului public și privat și vom susține complementaritățile între diversele fonduri europene și instrumentele de finanțare inovatoare, întărind în primul rând instrumentele de care dispune, dispune Banca Europeană de Investiții. Aș vrea în încheiere să vă mulțumesc pentru că cea 10-a ediție a acestor Open Days este o nouă ocazie pentru a promova programul nostru comun de creștere și ocupare. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much indeed, Mr. President, and underlining there. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc și, într-adevăr, e important ca în noiembrie să obținem un acord la summit. Acum, domnule comisar, vă rog, uh, să, întorcându-ne la titlul acestui eveniment, orașele și regiunile Europei fac diferența. Bun, haideți să vrem să auzim și ce aveți dumneavoastră de spus. Președinte uh, Danută, ladies and gentlemen, dragă doamnă președinte, în da, nu, doamnelor și domnilor, dați-mi voie în primul rând Ramon Luis, în capacitatea ta de președinte a Mursiei, a regiunii Mursia, vreau să exprim condoleanțele mele familiei, familiilor și prietenilor celor 10 victime ucise săptămâna trecută uh, din cauza unor inundații în Mursia. Uh, vă rog să le transmiteți condoleanțele noastre. Deci gândurile noastre se îndreaptă spre familiile și victimele inundațiilor, familiile uh, victimelor și vom face tot ce putem pentru a ajuta regiunea Murcia în aceste zile dificile. De asemenea, vreau să uh, vă urez bun venit tuturor noastre la aceste zile ale ușilor deschise. E un eveniment care, într-adevăr, a tot evoluat de la an la an într-un mod uh, inteligent și inclusiv. Are o istorie de 10 ani deja. Iată, în viitorul uh, apropiat sperăm să avem la fel niște scopuri foarte bine determinate și ediția din acest an este foarte importantă pentru noi. Uh, ne apropiem de sfârșitul negocierilor uh, bugetare, așadar și de sfârșitul negocierilor pentru reformele noastre propuse pentru politica de coeziune. Deci e probabil ultima ocazie să trimitem un mesaj important și clar din partea regiunilor către statele membre și legiuitorilor europeni, spunând că e timpul să nu facem lobby doar la Bruxelles, ci să ne luptăm pentru interesele dumneavoastră și în propriile dumneavoastră capitale și cu miniștrii dumneavoastră de finanțe, cu primii Uh, cu uh, prim-miniștrii, etc. Deci e cel mai important mesaj în următoarele săptămâni. Uniunea Europeană încă se confruntă cu provocarea crizei și cu o creștere durabilă. Uh, această strategie e bazată pe trei direcții. Niște finanțe publice sănătoase, reforme, reforme structurale, îmbunătățirea competitivității și investiții țintite pentru creștere și ocupare. În această nouă guvernanță economică, politica de coeziune trebuie să joace un rol important. Iată, am făcut multe pentru a schimba imaginea și importanța politicilor de coeziune pentru creștere și ocupare. Mi-amintesc când mi-am intrat în funcție că politica de coeziune uh, nu juca un rol atât de important cum uh, se întâmplă la ora actuală. Astăzi, uh, la trei ani după acel moment, politica de coeziune are un rol central în toate documentele cheie economice la nivel uh, european, începând cu propunerile pentru buget, cu recomandările pentru fiecare țară, adoptate de Consiliul European. Doamnelor și domnilor, uh, motivul este bine întemeiat. Împreună am reușit să uh, schimbăm mentalitățile când e vorba de poziție de coeziune. Predecesorul, predecesoarea mea, de fapt, doamna Danuta Hübner, ne-a arătat direcția prin uh, sco- scoaterea în evidență a politicilor de coeziune în uh, agenda de la Lisabona. Fondurile structurale uh, sunt din ce în ce mai importante pentru ca banii să circule în economie acum cu criza. Uh, am transmis un mesaj important. Am uh, crescut rata de cofinanțare, mai ales pentru țările cu dificultăți, uh, pentru a rezolva problemele de lichidități. Am schimbat legislația pentru a facilita accesul IMM-urilor la finanțare și am reprogramat mai mult de 30 de miliarde de euro pentru a ne concentra mai mult pe zone, ca, pentru, de regiuni pentru a susține creșterea durabilă, eficiența energetică, noi infrastructuri, politici pentru piața uh, muncii, pentru grupuri vulnerabile, mai ales pentru a combate șomajul, o problemă uriașă, mai ales în rândurile tinerilor. Uh, estimările preliminare sugerează că reprogramarea noastră și inițiativa uh, Barroso, până la urmă, probabil că vor permite accesul la finanțare pentru mai mult de 56.000 de IMM-uri și vor implica o jumătate de milion de tineri în programe pentru combaterea șomajului, mai ales cu uh, calificările necesare. Statele membre au raportat 210.000 uh, de uh, uh, noi locuri de muncă în 2011, uh, echivalente cu 400.000 de locuri de muncă de la începutul crizei și uh, ținând seama de timpul uh, trecut de la implementare și până acum se așteaptă ca aceste uh, locuri de muncă să crească, numărul lor să crească. Sigur că efortul acesta nu ar, putea, nu ar fi putut fi de succes fără contribuția dumneavoastră și faptul că dumneavoastră ați acționat rapid și inteligent și vă mulțumesc tuturor pentru aceasta. Însă, politicile noastre trebuie să fie mai eficiente, mai performante de aceea am propus pentru noile politici post-2014 să ducem în prim plan acest principiu de investiții inclusive, să ne concentrăm pe zonele care să creeze creștere, deci principiul condiționalității pentru a uh, susține reformele structurale și pentru a ne concentra mai mult pe rezultate uh, să deschidem noi căi pentru a încuraja inițiative comune, transfrontaliere, mai ales cu strategii la nivelul uh, Uniunii pentru regiunea Balticii și a Dunării. Sunt convins că toate aceste măsuri uh, ne vor ajuta să punem politica de coeziune în centrul agendei europene pentru creștere Doamnelor și domnilor, eh, totuși fiind, eh, această poziție centrală înseamnă și mai multă responsabilitate și politica de coeziune, fără îndoială, se află în centrul atenției și eh, este evaluată foarte serios în același timp și acum e nevoie să dăm un nou impuls, să avem rezultate în urma angajamentelor asumate, să demonstrăm că fondurile pentru politica de coeziune sunt utilizate eficient, uh, și că noi suntem gata să facem uh, orice e necesar pentru a spori creșterea, pentru a face mai multe locuri de muncă, mai ales pentru tineri. Și trebuie să demonstrăm că suntem serioși în legătură cu programele noastre de reformă uh, și cu principiul de condiționalitate. Trebuie să demonstrăm că acea concentrare tematică aduce mai multe investiții și știu că poate că regiunile nu salută întotdeauna această măsură, dar credeți-mă că exemplele din trecut, când am văzut multe investiții în infrastructură de bază, eh, care nu au atins eh, de plinul lor eh, potențial pentru că nu au fost implicate IMM-urile, cercetarea, inovarea, eficiența energetică și astfel de situații trebuie evitate în viitor. Trebuie să avem scopuri cuantificabile ca să putem respecta programele și să punem baza pentru o dezbatere politică reală, de fond și nu, să nu ne concentrăm pe proceduri. Strategii inteligente joacă un rol important pentru că uh, pentru ele este nevoie de analize solide și colectarea de date necesare. În același timp, trebuie să subliniem contribuția noastră adusă creșterii și creării de locuri de muncă uh, cu un sistem de condiționalitate uh, pentru a sta la baza politicii de coeziune în uh, reformele propuse de noi. Aici știu că unii au anumite rezerve în ce privește anumite aspecte ale acestor principii, dar uh, dați-mi voie să vă spun că aceste principii sunt uh, centrul reformei și reflectă întrebarea sau chestiunea principală, a fi sau a nu fi, cum spunea Hamlet. Eh, dacă nu ținem cont de asta, eh, nu vom eh, reuși cu politicile noastre. Cred că nimeni nu vrea să plătim acest preț. Și nicio regiune și nicio stat, niciun stat membru nu își poate permite așa ceva. Politica de coeziune contează cu mai mult de, pentru mai mult de 50% de investiții publice în anumite state membre pe o perioadă de șapte ani. Nu cunosc nici nu cum stau lucrurile cu uh, vreun buget național sau regional care să fie stabilit pe o perioadă de timp atât de lungă. Apoi aceste investiții atrag alte investiții private. Uh, condiționalitatea uh, de concentrare și mai multe rezultate bazate pe ținte cuantificabile, jaloane și date relevante ne vor ajuta uh, să clădi mai bine aceste politici. Uh, vor apărea uh, elemente noi în discuția bugetară uh, pe viitor. Trebuie să gândim dincolo de 2020, de aceea e important să consolidăm politicile odată pentru totdeauna rolul și obiectivele politicii de coeziune se schimbă. Politica de coeziune nu ajută doar regiunile mai sărace, să își recupereze întârzierea, ci are din ce în ce mai mult și misiunea de a implementa uh, obiectivele europene în toate statele membre cu stimulente financiare pentru toți actorii arhitectura lor trebuie să uh, țină cont de ultimele dezvoltări, evoluții și să includă toate regiunile. Și dați-mi voie să vă spun foarte clar că asta nu înseamnă că uh, renunțăm la vreun aspect al Uh, politicii de coeziune nu înseamnă că nu vom mai ajuta regiunile sărace. 70% din buget se alocă regiunilor mai sărace. Vă reamintesc, și aceste regiuni, din fericire, reprezintă la 25% uh, din politicile noastre de coeziune și aproximativ 25% din uh, populația europeană. Însă, la fel de important este să înțelegem că nicio regiune nu are o garanție a prosperității. Într-o lume globală care evoluează rapid, regiunile și statele membre sunt expuse foarte rapid unor noi provocări. Finlanda, de exemplu, a trecut printr-o criză economică excepțională la prima jumătate a anilor 90 ă, din cauza prăbușirii Uniunii Sovietice mai ales și în termen de patru ani rezultatele sau producția economică a scăzut cu mai mult de 10% și rata șomajului a crescut la aproape 17%. Finlanda a aplicat măsuri drastice pentru a consolida finanțele publice. Însă, ă, au crescut cheltuielile publice. Guvernul a decis să continue investițiile în infrastructură și în educație ă, cu stimulente pentru schimbări structurale care au dus la creșterea competitivității Finlandei și au uh, consolidat, de fapt, economia finlandeză. Iată, este un motiv pentru care avem nevoie de mai multe investiții în politicile noastre, după cum deja s-a spus aici de către toți colegii mei și nu voi repeta tot ce au spus ei, însă spun că e extrem de important să utilizăm uh, săptămânile de care mai avem la dispo- pe care le mai avem până la dispoziție și domnul Van Rompuy a spus foarte clar uh, că va exista acest uh, summit extraordinar al Consiliului din noiembrie și timpul uh, avut la dispoziție până atunci trebuie să-l utilizăm și sper că aceste zile ale ușilor deschise vor ajuta și ele, cum spuneam și la începutul intervenției mele, ca să uh, vorbim pe un singur glas, să transmitem un mesaj foarte clar al regiunilor și orașelor din Europa și să spunem foarte clar că avem nevoie de acest buget pentru investiții pentru a da un semnal clar uh, europenilor, cetățenilor noștri, dar și piețelor europene pentru a atrage acele foarte necesare investiții private pentru a avea creștere economică și noi locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Iată, ați reflectat foarte multe aspecte relevante pentru noi, ați fost avocatul acestui buget uh, în legătură cu care încercăm să convingem Consiliul. Acum dau cuvântul doamnei Hübner ca să ne ofere uh, viziunea domniei sale. Has been already said, so I don't have to repeat, but I would like... S-au spus deja foarte multe și n-aș vrea să repet aici, dar cred că este important să vorbim despre perspectiva politicii de coeziune și de tendința pe care o avem, așa cum s-a arătat în intervențiile dinaintea mea. Europa are nevoie o, de o restaurare a finanțelor publice prin reformele structurale și prin investiții în um, creștere, ocupare și competitivitate. Și tocmai această politică de coeziune este atât de importantă pentru aceste investiții. Am văzut cât de mult depinde ea de ce se întâmplă pentru a restaura situația finanțelor publice în Europa, cât depindem de reforme structurale și faptul că condiționalitatea ex ante este o parte importantă a acestor reforme structurale. Deci, investițiile în politici de creștere vor duce și la alte acțiuni în Uniunea Europeană. Cred că de asemenea este important să repetăm tot timpul că eforturile pentru o creștere economică trebuie să fie bine uh, aranjate între diversele niveluri de guvernare, utilizând toate instrumentele de politică și trebuie să acționăm împreună. Pentru că cei care generează creșterea economică nu sunt uh, neapărat cei care generează și condițiile. Deci cred că e nevoie de acțiuni concertate care să mobilizeze uh, această convergență, acest mecanism de convergență atât de puternic pe care îl avem și anume politica de coeziune și care ne va permite să beneficiem de pe urma interdependenței teritoriale. Cel de-al doilea element pe care aș vrea să-l prezint aici are legătură cu faptul și cred că cu toții suntem conviși de acest lucru că politica de coeziune este o investiție foarte bună și aș merge chiar mai departe pentru a spune că politica de coeziune 2013-2020, felul în care este structurată, felul în care este programat și în care va fi gestionată prin uh, acel multinivel uh, uh, governance, prin acțiunile foarte specifice și țintite. Toate acestea se referă nu doar la o politică de investiții, ci de un adevărat plan de investiții pentru Europa pentru 2013-2020. Ce înseamnă aceasta? Că politica de coeziune este un plan de investiții și aceasta este important pentru felul în care negociem acest cadru financiar multianual. Știți foarte bine că suntem în mijlocul negocierilor alături de Consiliu și cu participarea Comisiei. Deci e important să ne dăm seama că acest nou cadru financiar trebuie să ne asigure că aceste politici vor oferi nu doar stimulente financiare, ci și stimulente de schimbare, pentru că această politică este un instrument de schimbare în Europa. Întotdeauna a fost o politică de viitor. Dacă vedem atunci când s-a început să se vorbească despre eficiență energetică și schimbare climatică în 2006, deja se întâmpla acest lucru. Iar în ziua de astăzi, cu atât mai mult, politica de coeziune este una de viitor. Atunci când se discută obiectivele strategice pentru 2013-2020, de fapt trebuie să trecem dincolo de 2020, pentru că trebuie să vedem ce contează pentru investițiile structurale. Pentru ca această politică să fie un plan de investiții, trebuie să ne ofere și un cadru pentru strategia Europa 2020 pentru a îndeplini obiectivele naționale și regionale într-un mod eficient și utilizând potențialul existent la toate nivelurile de guvernanță. Ținând cont de felul în care se utilizează regulamentul um, legal. Este vorba de o politică publică și rolul său este acela de catalizator pentru a realiza investiții în sectorul privat. Trebuie să fie un instrument pârghie puternic foarte atrăgător, foarte atractiv pentru investitorii privați. În cadrul de reglementare, politica aceasta trebuie să fie astfel organizată încât să reducă riscul de a, mix între investițiile private și publice. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu aceste parteneriate public-privat. Dacă fondurile structurale au legătură cu investițiile și reduc competitivitatea, iar pe de altă parte țin cont de specificitățile locale și teritoriale, atunci ar trebui să cerem tuturor actorilor la nivel regional să aibă niște strategii macro-regionale care să le permită să combine aceste eforturi. Următorul punct pe care aș vrea să-l menționez. Dacă ținem cont de caracteristicile teritoriale, trebuie să vedem în acest cadru de reglementare să asigurăm această abordare care ține cont de mixul de politici și de finanțare. Dacă nu avem acest lucru, atunci uh, nu mai putem ține cont de caracteristicile specifice teritoriale. În calitate de politică de investiții, aș spune că acest cadru ar trebui să dea factorilor de decizie posibilitatea de a identifica noi factori de creștere. Factori care, în general, implică un anumit risc. Și dacă ținem cont de aceste riscuri deosebite care sunt trecute în cadru, atunci nu am putea ajunge la investițiile necesare pe care ni le dorim și pentru a duce mai departe creșterea economică. Un ultim punct. Această politică, în calitate de politică de investiții, are sens dacă ne permite un acces la finanțare, astfel încât să îndeplinim întregul ciclu al investițiilor. Și aceasta trebuie să treacă dincolo de fondul de coeziune, pentru că acesta se aplică doar la nivel regional. Dacă rămânem la nivel regional, atunci nu ajungem la această abilitate necesară pentru a realiza ciclul complet al investițiilor. Deci negociatorii trebuie să țină cont de toate aceste obiective atunci când se gândesc la soluții de compromis. Îmi pare rău, Jackie, dar vreau să spun prea multe lucruri dintr-o dată. Există și elemente pe care nu le-am discutat astăzi, dar care se văd în practică. În cadrul de consolidare bugetară, în diversele state membre se utilizează capacitățile de investiții la nivel local și regional. Și aceasta ar putea fi văzută ca un adevărat obstacol pentru viitorul politicii noastre. Există cei care spun că uh, centralizarea este mai ieftină și este mai bună, dar Sper ca aceasta să nu ne facă să pierdem ce am reușit până acum cu politica Uh, care a dat puteri regiunilor. Dacă vedem care sunt propunerile pentru cel de-al doilea buget uh, și revizuirea acestuia și capacitatea bugetară pe care ne oferă, care va fi prezentată în octombrie, vedem că sunt foarte slabe speranțe ca în noiembrie să avem într-adevăr o decizie la summit. Deci riscul este ca această decizie să fie amânată pe anul viitor. Și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru pentru că este o adevărată provocare pentru noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult! Vă mulțumesc pentru aceste intervenții, cunoaștem foarte bine riscurile și ce este în joc. Am o întrebare, știu că foarte mulți au cerut să ia cuvântul, dar vreau să vă spun că suntem deja în întârziere, așa că am să fiu foarte strictă. Aș vrea să puneți întrebări foarte succinte și clare la obiect. Domnul Domnul Schulz arăta, a, uh, vorbea despre prietenii politicii de coeziune și această dezbatere a fost caracterizată prin uh, prietenii politicii de coeziune sau prietenii unei mai bune și mai eficiente cheltuieli. Și uh, vreau să vă întreb, credeți că trebuie să fii de o parte sau de cealaltă? Pot, puteți fi prieten al uneia sau prieten al celuilalt sau se poate și undeva la mijloc? Mesajul pozitiv este că nu există decât prieteni. Asta pot să vă spun de acum și că nu există dușmani. Deci grupuri de dușmani clar nu se organizează. Sigur că președintele uh, Parlamentului a făcut o legătură între Friends of Cohesion și Friends of Better Spending. Um, uh, eu cred că sinergia se realizează, realizează printr-un uh, grup care s-ar putea numi prietenii creșterii. Adică trebuie să investim în mod deștept și rațional și trebuie să investim uh, durabil și inteligent. Iar unul dintre cei uh, doi vorbitori a arătat deja, la modul concret, că uh, se vorbește aici de 0,1% din PIB, care însă poate fi o sumă care să dea semnale foarte clare. De aceea sperăm și noi că în toamna aceasta, în iarna aceasta, cel târziu să fie adoptat președinta. Deci Ehm, înțeleg că, de fapt, nu, nu este vorba de o luptă a unora împotriva celorlalți. Trebuie să nuanțăm aici lucrurile, nu-i așa? Eu reprezint o instituție unde știu că avem foarte mulți prieteni ai coeziunii. Pentru că noi, din partea Comitetului Regiunilor, n-am putea spune neapărat că am fi prieteni ai unora sau altora. Nu, noi dorim ca toate regiunile să primească fonduri. Însă, până la urmă, trebuie să știm cine are nevoie de mai multe fonduri decât alții. Și e clar că instituția noastră, Comitetul Regiunilor, știe foarte bine că acesta este instrumentul principal pentru a putea evita um, acele divergențe care există și s-au creat între diversele regiuni europene, pentru că unele sunt mai bogate, altele sunt mai sărace. Uniunea Europeană are o adevărată istorie a egalității, a echității și nu își poate permite să o lase deoparte. Și aș vrea să vă întreb, domnul comisar a vorbit despre o nouă mentalitate și a, spuneați că e nevoie de această schimbare de mentalitate și practic ce dezbatem noi aici riscul este să ne întoarcem la vechea mentalitate, nu? Deci uh, trebuie să provocăm această idee, nu? Știți probabil că avem astfel de dezbateri tot timpul, mereu aceleași argumente atunci când se negociază bugetul. Și sunt de acord cu majoritatea argumentelor celor care spun că trebuie să cheltuim mai eficient că e nevoie de reforma politicii de coeziune. De mai mult de 10 ani se vorbește despre acest lucru, tocmai în sensul neeficienței a cheltuielilor. Însă aceasta ar putea, s-ar putea amesteca în politicile noastre și ar putea schimba complet arhitectura lor. Și tocmai despre asta discutăm aici, despre dreptul Europei, iată ce spun participanții noștri, dacă dorim acest lucru sau nu, dacă dorim aceste performanțe sau nu. Sunt chestiuni care pot fi dezbătute, dar în general prietenii și prietenii cei mai buni pentru politica de coeziune doresc tocmai acest lucru. O mai bună cheltuială, mai eficientă pentru a obține mai mult din investițiile pe care le facem. Dar oricum trebuie să rămânem deschiși la aceste discuții. Și această politică, după cum știți și dumneavoastră, este una dintre cele mai reformate, să spun așa, politici din Uniunea Europeană dar prin această reformă sper să avem o politică mai bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mai există câțiva colegi care au dorit să facă comentarii și încă două întrebări din sală, după care vom reveni la experții noștri și avem întrebări și din afară. Doamna Preso, fostă președintă a Comitetului Regiunilor, acum vicepreședintă. Prima de tutto... Mulțumesc. Mai întâi, dacă Jackie îmi permite, în numele tuturor grupurilor politice ale Comitetului Regiunilor, aș dori să transmit domnului președinte Ramon Valcarcel condoleanțele noastre, nu doar domniei sale, ci și colegilor din Andalusia și din regiunea Valenciei, condoleanțele noastre pentru victimele teribile inundații care s-a produs în aceste zile și în Mursia, de asemenea, sigur, regiunea pe care o uh, reprezintă domnia sa, acolo a fost și un cutremur, de asemenea. Noi credem că Europa trebuie să-și demonstreze solidaritatea în modul cel mai bun posibil și mai rapid posibil și să intervină cu politici care să sporească siguranța teritoriilor noastre. Există direcții de urmat și noi sperăm să se accelereze acțiunea noastră și, și pentru asta e necesar un foarte bun buget european. Am uh, câteva observații subcinte. În calitatea mea de raportoare pentru uh, avizul revizuit al Comitetului Regional ce privește cadrul financiar multianual, am revizuit ca urmare a prezentării modificărilor din partea Comisiei. Deja s-a spus că noi suntem în favoarea unui acord de bună calitate, acord care să fie satisfăcător atât pentru Parlamentul European cât și pentru statele membre, dar mai ales care să reprezinte un acord valid pentru toate regiunile. De aceea noi susținem o, un buget care să uh, ne permită să garantăm că politica de coeziune și politica regională va exista în, pentru toate regiunile, nu doar pentru cele ale convergenței, și pentru cele ale tranziției și ale competitivității. Să nu uităm că adesea tocmai regiunile competitivității și cele în tranziție sunt cele care au o dezvoltare puternică, dar care astăzi suferă de pe urma crizei și au nevoie să-și recalifice propria economie. O a doua observație. Pe baza raportului nostru, pe care îl vom vota mâine, aș reaminti eh, câteva elemente. În primul rând, suma totală, să nu uităm, că riscă să reprezintă unicul, să reprezinte unicul fond de investiții pe care va, vor putea conta în următorii ani multe regiuni europene. Deci sunt uh, E esențială această sumă. Un al doilea lucru, foarte pe scurt spune prezentatoarea. Da, doamna Bresu, să reamintim și principiul codeciziei, pentru că multe teme care astăzi sunt incluse în schema de negociere a Consiliului sunt teme care ne privesc, în legătură cu care noi nu am fost consultați în mod corect. Uh, și, în ultimul rând, aș spune că uh, circulă anumite documente provenind de la Comisie care nu seamănă foarte mult cu o mai bună cheltuire a banilor, în sensul că trebuie să fim uh, să avem o cheltuire a banilor cât mai uh, simplă și eficientă. Aceste documente dau impresia că sunt foarte sectoriale și nu răspund strategiei de integrare teritorială pe care s-a uh, bazat comisia în viitor, în trecut, mă scuzați. Eh, moderatoarea, mă scuzați, dar am multe persoane care doresc să ia cuvântul. Domnul Van Nistelrooy. Eh, Parlament. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, aici în Parlamentul European eh, cred că e foarte indicat să arătăm în această dezbatere și care este status quo-ul Uh, aceste situații. Uh, Comisia Regii a obținut uh, pentru prima dată mandatul de a adopta, respectiv a negocia 4.000 de amendamente. Și tocmai acest lucru vrem și noi, să luăm pas cu pas să examinăm uh, pas cu pas acest uh, proiect uh, pentru a termina negocierile cât se poate de repede. La, începa, la începutul anului 2013, um, acordurile de parteneriat trebuie semnate și dacă nu se semnează din timp, atunci nu vor exista bani suficienți dragi prieteni, și vă spun prieteni pentru că pot, puteți și dumneavoastră, la dumneavoastră, fi sigur că aveți prieteni în Parlamentul European. Da? Și puteți fi sigur că suntem prieteni ai așa numitului better spending, a cheltuirii mai raționale, mai bune a banilor, nu doar când provenim din țările beneficiare, ci chiar din contributorii net. Deci trebuie să ne asigurăm ca banii pe care îi cheltuim să fie astfel cheltuiți și utilizați, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate ale Europei, să există un efect de creștere, un efect de dinamizare, de creștere a competitivității globale. Tocmai de aceea cred că acest uh, proiect uh, al nostru este atât de important. Mulțumesc că spune doamnă președinte. Rog ca următorul, viitor, or, următorul vorbitor să fie și mai succint. Cât de multă disciplină vă rog dacă este posibil. Michael Schneider. Sorry, some technical problems. Um, Frau Hübner, Herr Kommissar. Doamne Hübner, domnule comisar, domnule președinte. În ultimele 30 de minute au fost uh, prezentate multe uh, teme care, au fost uh, care vor fi aprofundate în Comisia Regii și în Coter în ședința noastră de miercuri. Vreau să spun doar așa ca un rezumat care este poziția noastră a PPE-ului, care este probabil o poziție împărtășită de mulți colegi în cadrul financiar multianual, uh, în cadrul celorlalte regulamente, avem nevoie de uh, rezultate concrete până la sfârșitul anului. În noi, în regiunile noastre, trebuie să dezvoltăm proiecte care să fie viabile și care să poată fi puse în aplicare începând din 1 ianuarie 2014. Iar pentru asta avem nevoie de un cadru de reglementare foarte clar. Regiunile doresc să-și aducă uh, contribuția la realizarea obiectivelor de creștere și obiectivelor strategice 2020, vor să crească numărul locurilor de muncă și vor să își crească competitivitatea. Dar acest lucru este posibil doar dacă avem, în primul rând, suficiente mijloace puse la dispoziție. Și uh, domnul uh, Herman Farompoi ne-a făcut curaj în acest sens uh, cu privire la uh, adoptarea în noiembrie a acestui cadrul financiar multianual. În același timp avem nevoie de o suficientă marjă de, eh, de libertate în a utiliza fondurile și în al treilea rând putem reuși doar dacă deciziile eh, politice sunt eh, luate în timp util, astfel încât să nu existe un vid între 2013 și 2014. Mulțumesc. Ian Ulbrich. Yes, thank you, Jackie. We, we have here... Mulțumesc, doamnă președinte. Noi aici în regiuni și în orașe ori putem fi foarte eh, diplomați, ori suntem foarte deschiși. Și apoi, pentru că avem ziua porților deschise, haideți să fim deschiși și mai puțin diplomatici în ce privește politica de coeziune. Din punct de vedere al unui parlamentar, există o, eh, deosebire eh, foarte mare între acești prieteni ai coeziunii și prietenii eh, cheltuirii mai raționale. Better spending. În principiu, n-ar trebui să fie eh, deosebire, dar unul dintre grupuri dorește doar mai mulți bani, sau cel puțin la fel de mulți bani pentru coeziune, și alt grup vrea de fapt să reducă acești bani. Pentru regiuni, regiunilor și Uh, orașelor din care participă, nu pot decât să le spun, să le sugerez uh, să-și întrebe guvernele naționale sunt de partea primului grup sau de partea celui din urmă. Îmi pare că uh, rău că nu pot fi diplomatic, dar observ această scindare foarte clară. Dacă vrem mai multă coeziune, atunci trebuie să fim mai mulți prieteni ai coeziunii. Mulțumesc, doamna Crel. Mai întâi, propunerile Comisiei au fost bune. În al doilea rând, Parlamentul le-a îmbunătățit, le-a consolidat în, din punct de vedere structural și a ajuns la un consens uh, cu Comisia, uh, iar propunerea Comisiei și a Parlamentului uh, Eh, ar întruni toate criteriile pe care se bazează și pe care le invocă eh, nu doar prietenii coeziunii, ci și prietenii eh, așa numitului better spending. Pentru că dacă vrem să creștem, doamnelor și domnilor, dacă vrem să consolidăm regiunile și comunitățile locale, atunci avem nevoie de mai mulți bani. Și nu avem nevoie de oarește decizie cu privire la cadrul financiar multianual uh, să fie luată în noiembrie, ci avem nevoie de acea decizie care ne va permite în următorul cadru financiar multianual să punem în aplicare politica de coeziune. Și de aceea nu permit ca Parlamentul să fie încolțit, să fie, uh, uh, să fie supus unor presiuni cu privire la adoptarea cât se poate de rapidă acest, acestui um, acestui buget. Avem susținere, nevoie de susținerea noastră din regiuni și din orașe pentru că acest lucru să se întâmple așa cum avem nevoie noi. Mulțumesc, spune președinta, altă intervenție. Domnul Van den Brande. Eu cred că nu trebuie să împărțim oamenii între, în, în bun și răi și politica bună și politica rea. Nu. Politica bună este aceea în care, la care participă toată lumea și eh, la care uh, răspunderea este partajată. Acum, uh, sigur că există tot felul de uh, acte formale, multilevel governance și așa mai departe, dar trebuie ca toate aceste forme să fie completate și de un conținut. Mm. Eu, de exemplu, știu că Comisia uh, AFCO are cu totul altă concepție în legătură cu uh, această multi-level governance, guvernanță la uh, mai multe nivele. Trebuie așadar să existe coerență între aceste concepții și iar noul raport uh, multitier uh, trebuie să fie în coerență cu uh, raportul multi, multi governance, guvernanța uh, pe mai multe nivele. Da. Cred că Comisia Regii, Parlamentul European și Comisia Europeană sigur că vor trebui să facă mare muncă de convingere cu statele membre dacă vrem să reușim. Președinta, uh, mai mulți intervenenți au subliniat uh, cele spuse și de o conferențiari invitați. Uh, o serie de regiuni au invocat o libertate de acțiune în a aplica aceste politici, pentru că, sigur că guvernanța la mai multe nivele implică și fațete diferite ale anumitor probleme și aplicări eh, diferențiate în funcție de regiuni. Se pare că, eh, se pare că eh, considerați că acesta este prețul credibilității. Domnule comisar, veți să com- comentați puțin? Da, și o să-mi permit să fac și câteva observații cu, cu privire la restul dezbaterii. Da? Deci, uh, uh, alocarea banilor nu înseamnă că nu se poate realiza un meniu uh, tailor-made, adică ajustat și adaptat tuturor cerințelor specifice. Poți să mănânci mai mult din trei feluri sau poți să mănânci mai puțin din opt feluri. Și există diete în care nu trebuie să consumi foarte mult și totuși te saturi foarte bine. Deci, trebuie să ne concentrăm, cred eu, mai degrabă pe mai puține priorități uh, și să nu ne uh, distribuim și să risipim atenția și prioritățile noastre prin prea multe măsuri. Vreau să mulțumesc atât uh, Parlamentului cât și Comisiei Regii, pentru evaluarea și aprecierea realistă a propunerilor noastre. Deci nu nu critic ce alte comisii implicate, cum e Comisia pentru Agricultură, dar vreau să laud în mod eh, special Comisia Regii, pentru că Comisia Regii a eh, finalizat un raport încă înainte de vacanța eh, de vară și acest raport ne ajută pe noi foarte mult. Deci nu cred că politica, politicile regionale uh, suferă din cauza uh, lipsei de activitate a regiunilor. Da? Deci, în plus, trebuie să vă atrag atenția, nu trebuie să operăm după uh, principiul divide et impera. Da? Deci nu trebuie să ne împărțim uh, Europa în regiuni mai bine dezvoltate cu o anumită măsură aplicabilă și regiuni mai puțin aplicabile. Da? Deci dacă există o prioritate clară, atunci aceasta trebuie dotată cu suficiente uh, mijloace. Dacă uh, 25% din regiuni sunt uh, considerate mai puțin dezvoltate, uh, aceste uh, regiuni trebuie să fie sprijinite corespunzător. Deci să avem grijă să nu să nu ne lansăm în această dezbatere care ar putea să ducă la o dezbinare la acel divide et impera, pentru că sunt doar câteva săptămâni care ne-au mai rămas. Petirme, eu diría que coincido Mulțumesc. N-aș vrea să mă repet aici, dar um, sunt absolut de acord cu domnul comisar Han. Am avut ocazia să ascultăm punctul de vedere al comisiei, l-am ascultat și pe domnul comisar, am văzut uh, ce spune Parlamentul prin vocea președintelui și am auzit de asemenea ce spune Comitetul Regiunilor. Cu toții suntem de acord. Politica de coeziune are mai mulți prieteni decât dușmani. Însă e clar că nu trebuie să facem incompatibile aceste lucruri, pentru că cine este împotriva unei cheltuieli inteligente și eficiente? Mm, pur și simplu nu mai dorim să facem această vorbărie goală a instituțiilor. Toată lumea dorește o cheltuială mai eficientă, mai inteligentă. Singurul lucru, și nu vreau aici să deschid o nouă dezbatere, nici să fiu antipatic, antipatic, dar vreau să vă spun, un lucru care mă îngrijorează în legătură cu cheltuiala inteligentă este să nu impunem o anumită condiționalitate macroeconomică prin aceasta. Și aici putem să facem o reflexie între noi. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul, vă rog, doamna Hubner, într-adevăr, înțeleg comentariile pe care le-ați făcut. Avem foarte multe discuții la comisie și am auzit multe argumente, dar dezbaterea este în curs și pot să vă asigur de acest lucru. Ceea ce este important este că avem nevoie de multă modernizare în Europa și nu avem destule fonduri, așa că va trebui să ne centrăm. Iar provocarea principală nu este doar să vedem ce se întâmplă cu strategia Europa 2020. Această politică are de-a face cu o reformare în funcție de nevoile actuale pentru a vedea ce facem cu banii pentru investiții din bugetul european. Trebuie să ne centrăm asupra unei noi înțelegeri pentru a vedea care sunt nevoile fiecarei regiuni. Regiunea are dreptul de a face o alegere, să vadă care este prioritatea lor și pe ce dorește să se centreze. Și în acest, din acest punct de vedere nu suntem diferiți de ceea ce spune Comisia. De exemplu, din 5 sau 6 intervenții trebuie să alegem doar 3, indiferent despre ce regiune vorbim. Fiecare regiune trebuie să își aleagă propriile priorități, dar cred că vom ajunge la un acord în această privință. Mulțumesc! Mai am mulți uh, doritori de a interveni. Aș vrea doar un minut fiecare, vă rog. Domnul Verkerk, mulțumesc. Liberalii consideră că tranziția este esențială. De aceea trebuie să ne centrăm pe producția micro, deci la scară mică, pentru a îmbunătăți a, uh, clima și pentru a reduce combustibilii fosili. Pentru că există foarte multe firme care generează și participă în energia curată. Și există mai multe fonduri care a, um, promovează acest lucru. De aceea, politicile în acest domeniu sunt foarte importante pentru a atinge aceste obiective. Domnule comisar Han, într-un speech recent în Polonia, arătați că trebuie să evităm situații ca în trecut în care multe investiții s-au făcut în infrastructură, fără să se facă și investiții în inovare, în IMM-uri, în participarea pe piața muncii, atât în zone rurale cât și urbane. De ce aș vrea să vă întreb, de ce nu s-au făcut propuneri, ca de exemplu la începutul săptămânii acesteia, în care se cere ca 20% din fondurile FERT să fie utilizate în uh, fondul uh, social european pentru a pune capăt inegalităților. Deci aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră și doamna Hubner de ce nu impuneți aceleași cerințe de 20%? De ce n-a fost aplicată aceeași cerință și pentru fondurile FEDER și pentru fondul FSE? Mulțumesc, doar un minut. Domnul Lambert, vă rog. Mulțumesc. Chiar dacă a 10-a ediție a acestor zile deschise poate fi considerată un succes, nu trebuie să ne ajmăgim. Europei merge destul de rău acum și dacă vrem ca Europa să își revină, atunci nu putem să ne mulțumim doar să stabilim cine aparține și cine nu aparține cercului de prieteni ai coeziunei. Europei va merge mai bine doar dacă vom reuși uh, să arătăm oamenilor din localități, uh, din orașe, din sate, din cârcium de pe piață că Europa este pentru cetățeni și de aceea și în numele grupului meu vreau să spun foarte clar că noi susținem propunerile Comisiei și suntem foarte bucuroși că Parlamentul uh, s-a raleat aceste propuneri atât de uh, liber de, liber de uh, prejudecăți. Dar acum trebuie să dăm și golul, nu doar să ținem mingea în terenul nostru, trebuie să ajungem repede la un rezultat și la un rezultat bun. Da? cu cât, oricât ar fi de importantă asanarea bugetelor, totuși este foarte important să nu frânăm dinamica economiei, astfel încât capacitatea noastră de investiție să fie afectată, dacă nu chiar distrusă pe termen lung. Thank you. President. Silver, mulțumesc, mulțumesc, doamnă Hübner, domnule comisar, stimați membri, aș dori să salut în numele grupului nostru subiectul de anul acesta, dar există o diferență între a lua o hotărâre și a o aduce la îndeplinire. Există două zone problematice, șomajul tinerilor și energia și dezvoltarea durabilă iată, crește șomajul într-un ritm înfricoșător, mai ales în rândurile tinerilor și trebuie să facem ceva, pentru că dacă nu, o întreagă generație va fi pierdută. Ce trebuie să facă tinerii e să studieze, noi trebuie să le oferim condițiile ca să o facă și apoi să le oferim și locuri de muncă. Și trebuie să ajutăm întreaga societate, doar așa putem crea condițiile pentru a avea creștere economică și pentru a avea acest stat al bunăstării în Europa pe termen lung Iată, există Erasmus, există alte programe pentru tineret. Întrebarea mea este uh, cum intenționează Comisia și statele membre să lanseze noi inițiative pentru tineri. În al doilea rând, uh, energiile regenerabile, iată, sunt, au fost subiectele uh, subiecte la ordinea zilei și la întâlnirea noastră din Polonia. Să avem doar inițiative centralizate ca să combatem criza economică, ținând cont de gravitatea crizei, Uh, nu, înseamnă că nu se ține cont de autoritățile locale și regionale. Uh, din contră, noi trebuie să conlucrăm la nivel local și regional ca să creăm uh, o creștere ecologică. Doamne, domnule comisar, doamna Hübner, cred că veți putea proteja bugetul pentru politicile structurale și de coeziune, pentru că sunt foarte importante pentru regiuni. Mulțumesc. Prezentatoarea, da, vă rog, dumneavoastră să prima dată cuvântul. Mulțumesc. Voi fi foarte succint. Aș dori să spun că am impresia că încet, încet noi încercăm să demonstrăm că politica de coeziune e necesară eh, și încercăm eh, în toate felurile să demonstrăm acest lucru. Vorbim de un model echitabil european, eh, de mm, rolul regiunilor, dar cred că acestea sunt lucruri foarte clare, deci aș dori să vă întreb dacă noi putem într-adevăr crea uh, niște cadre stabile de programare, asta fără a fi necesare în continuu corecții Uh, ale acestor cadre de programare. E foarte important să avem condiții stabile, și dar și flexibile. Mulțumesc. Uh, vă rog, uh, cât mai succint posibil. Deci vin la ultima intervenție. Dragi colegi, mulțumesc! Parlamentul European și Comitetul Regiunilor au susținut deja crearea unei categorii de regiuni în tranziție prevăzută în propunerile pe politica de coeziune după 2013. De acum, uh, statele membre trebuie să-și asume propria răspundere și vreau să subliniez că bugetul propus pentru regiunile în tranziție nu implică nici o sporire a bugetului uh, global al politicii de coeziune, nici o reducere pentru regiunile uh, cel mai puțin și cel mai dezvoltate. Cred că politica de coeziune trebuie să înființeze un sistem simplu, echitabil, transparent și eficient pentru regiunile în tranziție cu, uh, ținând cont de specificitatea acestor uh, regiuni, uh, inclusiv în țările care sunt în media comunitară, ele trebuie sigur să-și îmbunătățească competitivitatea și să își relanseze dinamismul economic Uh, o astfel de categorie ar fi o bună ilustrare a principiului de coeziune teritorială consacrat în tratate, considerând că Uniunea Europeană, uh, compusă din 220 de regiuni, uh, diferențele dintre regiuni sărace și bogate sunt artificiale la ora actuală și nu mai reflectă realitățile din teritoriu. De aceea trebuie să ajungem la un acord pentru uh, cadrul financiar multianual cu curajul de a inova fără a abandona pe cei mai uh, vulnerabili. Mulțumesc. Doamna Cadamba, vă voi întoarce la dumneavoastră, dar uh, trebuie să încheiem. Mulțumesc. Colegul meu a vorbit de coeziunea teritorială, pentru care e nevoie de un efort financiar și înființarea uh, acestei categorii de regiuni de tranziție. Dar nu s-a vorbit despre un alt aspect. Trebuie să există o coerență între politica regională și politica agricolă comună deoarece politica agricolă comună e și ea un factor de coeziune, de dezvoltare durabilă și de creare de locuri de muncă. Deci, nu credeți că e esențial să avem eforturi convergente în, acea, în acest sens și nu să intrăm într-un sistem în care să spunem că e fie coeziunea, fie politica agricolă comună. Noi avem nevoie de amândouă. Mulțumesc, doamna Cadmach. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte struct- politica structurală, politica regională, politica de coeziune nu este un scop în sine, ci este un instrument de eh, creștere sau cel puțin păstrare a bunăstării eh, și calității vieții în Europa. O parte importantă a calității vieții însă este constituită de sănătate și eh, sigur că există și o abordare orizontală uh, de includerea politicilor de sănătate în toate politicile europene. Domnule comisar Han, cum vedeți uh, disparitatea dintre diferite uh, politici în ce privește, în, în, dintre diferite regiuni în ce privește punerea în aplicare a acestui element de sănătate în politica de coeziune? Președinta, câteva dintre întrebările pe care le-am privit prin Twitter, Katie Owens ne întreabă. Herman Van Rompuy spune că există marja de libertate în ce privește utilizarea de către regiunea acestor fonduri. La ce vă referiți? Un domn pe nume Zavatski de la Centrul European pentru Cooperare Regională întreabă, în noile perspective, rolul ONG-urilor ar putea crește? Și apoi Kevin Ross, Calvin Ross ne întreabă prin Twitter în legătură cu uh, reducerea emisiilor de carbon, dacă și acest lucru, acest deziderat oare participă la realizarea obiectivelor noastre și din Suedia, avem o întrebare în legătură cu egalitatea de gen, dar uh, uh, îmi pare rău, nu putem răspunde la toate aceste întrebări și de aceea nu-mi rămâne decât să dau o ultimă dată cuvântul paneliștilor și în loc să răspundeți la toate întrebările punctuale, pentru că cu siguranță nu va fi posibil, uh, nu este timp fizic pentru asta, uh, haideți să uh, identificați acele elemente esențiale de gen a fi sau a nu fi, care într-adevăr pot fi determinante pentru o nouă politică regională, care ar fi această prioritate în opinia noastră? Da? Domnule președinte, mai întâi dumneavoastră, apoi domnul comisar și doamna Hübner, ultima. Foarte pe scurt, avem nevoie de răspunsuri reale pentru problemele reale ale cetățenilor. Äh, Politica regională este äh, elementul central al politicilor äh, europene și trebuie ca toată lumea să știe că aceasta este uh, viziunea europeană, pentru că dacă vrea cineva să pună în aplicare o viziune la nivel european, are nevoie de politica regională pentru asta, de politicile regionale. Atât din punct de vedere al infrastructurilor, cât și dacă privim din perspectiva Fondului Social European, uh, Uh, se observă că chiar prin noua abordare de tip multifond, multifond, că uh, politica regională este un element central. Doamna Hübner, aș dori să mă refer la un aspect pe care nu l-am discutat, de foarte important. Există un potențial pentru o mai mare destabilizare a situației regiunilor care acum trebuie să facă investiții masive ca să iasă din criză. Și eu cred că există riscul să se facă multe corecții ale programelor, pentru că sunt legate de recomandările pentru fiecare țară sau programele de reformă naționale legate de procedurile de, de deficit excesiv și situația macroeconomică, deci trebuie să fim atenți să nu există această destabilizare. În acest context, de asemenea, condiționalitatea macroeconomică ar putea să fie însoțită de anumite schimbări în plăți și angajamente, la mijlocul desfășurării unor proiecte. Ar putea fi și acesta un factor de destabilizare. Și în al treilea rând, tocmai a fost menționat de președintele Schulz faptul că avem probabil între 6 și 10 miliarde un deficit de bani care nu există la bugetul european pentru plata unor facturi care ne vin din partea unor state membre și regiuni în privința unor proiecte în desfășurare. Uh, și atunci, dacă nu există acest ban, proiectele vor fi stopate. Și situația se înrăutățește din cauza faptului că noi propunem un nou cadru cu uh, plăți în avans foarte reduse din, și atunci, din cauza situației fiscale la nivel local și regional, uh, s-au redus aceste plăți până la mai puțin de 1%. Deci, dacă acești bani nu vor fi plătiți acum, la începutul noii perspective financiare vom avea uh, foarte puține plăți făcute celor care implementează proiectele și asta riscă să destabilizeze politicile noastre la nivel regional și local. Asta mă îngrijorează astăzi. Foarte bun, foarte bine. Acum, doamnelor și domnilor, vă rog să aplaudăm pe invitații noștri și să le mulțumim. Că există un mesaj rezultând din ce au spus uh, aproape cu toții, e să spunem că e nevoie ca regiunile și uh, localitățile să spună cuvântul și asta este menirea zilelor porților deschise. Mulțumesc tuturor uh, invitațiilor interpreților și interpreții. Mulțumesc uh, și scuze pentru că am fost foarte strictă, dar trebuie să vorbească toată lumea și vă invit acum la un cocktail, o recepție, o expoziție în legătură cu cooperarea interregională la înclădirea uh, Comitetului Regiunilor de la 6 și jumătate pe, la etajul 5 și 6, înclădirea Jacques lor. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână foarte de succes. Mulțumesc! todavía no había recuperado el vital. Vivía solamente de la agricultura